just want to thank all of you, to the shadow rapporteur and to the... Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor, raportorilor din umbră, secretariatului și tuturor celor care m-au sprijinit pe mine și redactarea acestui raport. Votul Bine, putem să next page. In favor, against, abstention, adopted. We go to... Trecem la următorul uh, compromis. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 68 cu amendament oral. Deci dumneavoastră sunteți pentru amendamentul oral inclus în amendament. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe. Compromisul 6 se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la Ba nu, mă scuzați, spune doamna președinte, trebuie să continuăm. Trecem la amendamentul 80. Maier, cine este pentru? 80, deci. O, pentru, împotrivă, cine se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, poate se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. I closed the vote. And it doesn't work. S-a închis votul. No. Maybe you have to change... Uh... Poate că trebuie să schimbați consola. Oricum a fost respins în mod clar. 19 la 5. Trecem la 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 8 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Ab... Deci pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 107, pe următoarea pagină. Dominic Bilde, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Deci cine este pentru? 109. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100, 119. 119. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm 120, s-a deschis votul. On 180, eh, 20, sorry, 120, boxer. Uh, close the vote. S-a închis votul. Uh, uh, rejected. Se respinge. 122 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 123. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Uh, we clo uh, close the vote. Rejected. S-a închis votul. Trecem la 135 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar trebuie să verificăm, să deschid votul la 138. Close the vote. S-a închis votul. Adopted. Se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Pentru, împotrivă, abținea se respinge. Compromisul 14 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pe următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 162. Se respinge. 163. Următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 165. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Să deschis votul. On 167. I close the vote. Rejected. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. Compromisul 18. Împotrivă? abține, Se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 184 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Să deschizi votul la compromisul 24. Close the vote. Sorry. Ah, it doesn't work? O consolă nu funcționează. Verificăm. Repetăm votul. Is adopted. Oricum se adoptă. 15 voturi pentru, 11 împotrivă. 12 împotrivă. Amendamentul 187 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri. Poate că s-a adoptat, dar vreau să verific, vă rog. La 188. I close the vote. Is uh, rejected. Se respinge. Amendamentul 193 pe pagina următoare pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 196 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 197 pentru, împotriva, abțineri se respinge, compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 205. Amendamentul 205. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul amendamentul 208. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Cu diferență de două voturi, 209 pentru, împotrivă, abține, verificăm, 209. Close the vote. Rejected. Se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură, poate că a fost respinsă, vreau să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Încă un vot împotrivă. Poate că a trebuit să schimbați consola. Deci că un vot împotrivă. Dacă Reject. Se respinge. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 220. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar vreau să verific. Să deschid votul. S-a închis votul. N-am văzut mâinile. Da, se respinge. Dar nu mai ridicați mâna, nu mai ridicați mâna. Trecem la 222. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 221 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 223 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, vreau să verific. Să a votul la 223. Să a votul. Se adoptă 224 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 226 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul A, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, vreau să verific. Să deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8. Nu. 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Se respinge, scuze. Compromisul 1, la considerentul C, pentru, împotriva, abținerea se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 pentru, împotriva abțineri se respinge, 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Să deschis votul la 22. Close the vote. Not so clear. S-a închis votul. Uh, adopted. 20... Se adoptă. 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. <coughs> Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Sunt identice, nu? Deci mergem mai departe la 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31, mă scuzați, înainte la 30, 31 pentru împotriva abțineri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 împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 39 cu amendament oral. Soidrova pentru, împotrivă, abțineri și verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41 <coughs> pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Everybody's voted? Okay. A votat toată lumea? În regulă. Atunci uh, închid votul. 23 pentru, abținere și 4 voturi împotrivă. Felicitări domnului raportor Drăghici. Și mulțumim foarte mult și raportorilor din umbră pentru munca depusă, uh, cât și secretariatului pentru munca dificilă. Aș dori să îl felicit pe Marcus pentru că a devenit tată pentru a doua oară, ieri, cred. Felicitări și mulțumim pentru muncă. Acum puteți pleca. Bun. Trecem la următorul uh, raport. Trecem deci la raportul următor. Allora. Eh, voglio naturalmente ringraziare molto gli shadow rapporteur, anche segretariato. per... Vreau să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră, secretariatului, uh, consilierilor pe politici, asistenților pentru toată munca depusă. Cred că acest aviz este unul interesant în ce privește sărăcia dintr-o mm, perspectivă de gen. Știți că Comisia noastră uh, face parte din această um, abordare de tip uh, mainstreaming, astfel încât să se țină cont de rolul pe care îl joacă femeile în diferitele sectoare. Deci, acest raport se concentrează pe felul în care femeile sunt afectate de sărăcie și mai ales de fa- pe faptul că din cauza sărăciei accesul la educație este restrâns și există această disparitate între uh, um, femei și bărbați în ce privește um, accesul la educație de asemenea, chiar și după ce um, studiile sunt uh, încheiate, există în continuare această discriminare între femei și bărbați în ce privește șansa de a avea o carieră. Um, acesta a fost doar rezumatul. Acum în, începem votul. Amendamentul 13. In favor? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și trecem mai degrabă la Jill Evans, vot pe părți, solicitat de ALDE. Prima parte pentru abțineri împotrivă se adoptă, a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. <coughs> Am să vă rog să faceți liniște în sală. Vă rog. 18 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar aș vrea totuși să verificăm. S-a deschis votul. La 18. S-a închis votul. Rejected for two votes. Se respinge cu diferență de două voturi. Apoi 19. Vot pe părți. Prima parte. Pentru,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 În regulă. 28. S-a deschis votul. Vot. S-a închis votul. Poate a fost o greșeală mai devreme. Rezultatul a fost se respinge. 29. Vot pe părți, solicitat de ALDE, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 37 pentru, Împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. La 37. S-a închis votul și se respinge la diferență de două voturi. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 vot pe părți, solicita de VP. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru prima parte. Și se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abține, se respinge. 45 pentru, împotriva, abține, se respinge. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. 48. Vot pe părți solicitat de ALDE. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, pentru, împotrivă, abțineri, aș dori să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 2, asta Thank you poate că unii dintre noastre nu au ridicat brațele și de aceea n-am văzut. Trecem la amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abține Mă scuzați, e vot pe părți solicitat de ALDE. Prima parte la 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul la 72. Se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1 la considerentul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 asupra întregului document, întregului proiect de aviz. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Cu aceasta închid votul. 24 pentru și 4 împotrivă. Mulțumesc tuturor și mai ales uh, raportorilor din umbră pentru munca pe care am depus-o, pe care au depus-o. Mulțumesc! Allora, we interrupt 10 uh, minutes. Întrerupem 10 minute, deoarece reprezentanții președinției sunt pe drum, dar vor ajunge cam în 10 minute, la ora 4.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

Uh, dear colleague, we can start. I hope that the uh, other colleagues... Dragi colegi, putem uh, reîncepe. Sper că și ceilalți colegi se vor întoarce. Am făcut o mică pauză pentru că am avut votul înainte. Allora, eh, I, I pass to, to Italian if you allowed me if you want to this. In any case, I, I am very, very, very glad to... Dacă îmi permite, voi trece la italiană. Avem um, o, um, onoarea de a avea alături de noi pe Iet Busemacher, Ministrul Educației, Culturii și Științei. Tense, e come lei sa, ministru, noi abbiamo avuto già... Așa cum știți, domnule ministru, am avut deja ocazia să ne întâlnim, doamnă ministru, mai bine zis, am avut ocazia să ne întâlnim cu ocazia forumului eh, tinerilor și am avut discuții foarte interesante. Am apreciat uh, interesul dumneavoastră. Am avut și o întâlnire informală. Am văzut că dumneavoastră ați dispus să colaborați cu Parlamentul. Eh, vreau să informez pe colegi că după uh, discursul doamnei ministru. La 16.45 îl vom primi pe ministrul pentru um, sport. Secretar de stat pentru bunăstare uh, și, și sport. Și oricum vrem să mulțumim uh, președinției olandeze pentru faptul că este dispusă să vină să ne prezintă programul de lucru al președinției și să răspundă la întrebările colegilor. Am constatat că prioritățile președinției olandeze sunt uh, um, adaptate realităților și uh, țin cont de dificultățile prin care trece Uniunea Europeană. De asemenea, acordă multă atenție sistemelor de educație și mai ales învățământului superior, care este una dintre prioritățile președinției olandeze. Și era o dorință a noastră de foarte mult timp. Știm de asemenea că se pregătește o comunicare importantă pe tema uh, competențelor și a locurilor de muncă. În programul dumneavoastră se vorbește despre această comunicare pe care sperăm să o vedem în 2016. Iar în ceea ce privește Comisia pentru Cultură și Educație, noi vom organiza o întâlnire în comun cu membrii Comisiei de Ocupare, tocmai pentru a discuta despre această comunicare, deoarece știm foarte bine că trebuie să adaptăm competențele și aptitudinile tinerilor uh, la uh, cerințele de pe piața muncii, dacă ne dorim ca ei să poată să își găsească un loc de muncă. Și Știm că la Consiliul de Miniștri a Educației se va vorbi despre această comunicare. În programul dumneavoastră se vorbește și despre cetățenie. Noi tocmai am votat un raport numit a uh, învăța uh, în școli, a preda în școli um, despre Uniunea Europeană și am spus cât de important este dialogul intercultural și mai ales dialogul interreligios în uh, Europa. Știm foarte bine cât de important este acest dialog în ultimul timp. Dumneavoastră vorbiți despre cât de importantă este punerea în valoare a patrimoniului cultural, de asemenea uh, digitalizarea patrimoniului cultural, și nu las deoparte nici un alt subiect pe care îl vom mai aborda, și anume revizuirea directivei cu privire la conținutul audiovizual. În curând va avea loc o conferință a experților pe acest subiect. Nu vreau să mă mai lungesc. Noi am acordat toată atenția propunerilor dumneavoastră și sperăm să vă atingeți obiectivele. Noi știm foarte bine că 2016 va fi anul în care Europa ori va face un pas de uriaș înainte, ori va fi confruntată cu o serie întreagă de riscuri. Vă dau imediat cuvântul pentru prezentare și apoi o să Uh, și colegii să poată lua cuvântul. Mulțumesc. Voorzitter, leden van het Europees Parlement. Allereerst președinte, stimați deputați, aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru această invitație de a, fi, de a mă uh, prezenta în fața Comisiei de Cultură. Astăzi este o plăcere pentru mine să vă prezint prioritățile președinției neerlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Voi începe cu prioritățile în domeniul educației, apoi mă voi referi la cultură și mass media. În toată Europa, um, profesorii responsabili din educație în general sunt uh, responsabili de a-i pregăti pe tineri pentru o lume care nu există încă și pentru locuri de muncă ce nu există încă. Știm însă că va fi vorba de o piață a locurilor de muncă flexibilă, cu exigențe din ce în ce mai ridicate, o lume complexă și cunoașterea singură, unică, nu va fi uh, suficientă. Într-o lume complexă, cum este cea de astăzi, avem nevoie din ce mai mult ca niciodată de persoane care să găsească soluții creative, um, pragmatice, dar în același timp uh, spirite flexibile uh, care să dispună de un spirit uh, cetățenesc și de, o, de competențe sociale. Capacitățile cognitive și necognitive vor fi din ce în ce mai importante și educația publică are obligația să reacționeze la asta. Numai așa vom putea contribui la uh, o Europa inclusivă și care reacționează la realitățile din jurul său. Educația este o competență națională, însă provocările sunt, uh, ne sunt comune și cred că Uniunea Europeană fa poate face progrese în acest domeniu. Asta s-a văzut uh, și odată cu publicarea anu analizei anuale a creșterii și a monitorizării privind uh, educația. Așadar, uh, forțele politice trebuie să găsească răspunsuri uh, adecvate la toate aceste provocări. Trebuie să asigurăm o educație care să ofere spațiu cât mai multor uh, talente și posibilități de dezvoltare a, a ființei umane. Um, prioritățile noastre se vor um, axa pe asta și, de asemenea, ne vom axa pe coerența uh, și coeziunea socioeconomică. Săptămâna trecută, în plen, la Strasburg, Parlamentul European și Comisia, Comisia dumneavoastră, au atras atenția asupra importanței dialogului intercultural și asupra importanței dezvoltării de capacități pentru uh, piața forței de muncă. În continuare vom acorda multă atenție acestui subiect strâns legat de prioritățile noastre. În domeniul educației, foarte importante sunt talentele, lupta împotriva radicalizării și apoi problema migrației. Am să mă refer la fiecare pe rând. În ceea ce privește capacitățile, uh, talentele mm, elevilor, Vom încerca să facem tot ce putem pentru a crea o legătură între educație și societate și piața forței de muncă. Face parte și din noua strategie a Uniunii a Comisiei Europene în ceea ce privește competențele. Um, președinția noastră va organiza două conferințe. Una care se va numi Skills for a Lifetime, competențe pentru o viață. Vom încerca să vedem în ce măsură instituțiile de formare profesională răspund la evoluțiile de pe piață și cum ar putea eventual să le anticipeze. Pentru că legătura între educație și uh, piața forței de muncă voi uh, coopera cât se poate de strâns cu colegul meu responsabil pentru politica uh, de ocupare, astfel încât cele două să se <clears throat> suprapună într-un nou program referitor la competențe. A doua conferință se va referi la învățământul superior Aici va fi din nou vorba de legăturile ce trebuie create între competențele necesare, piața muncii și o societate într-o evoluție continuă. Trebuie să vedem cum sistemul de educație poate să contribuie la un sistem cât mai inclusiv. A doua prioritate a președinției neerlandeze este lupta împotriva radicalizării. După groaznicele atentate de la Paris, este cât se poate de clar și de este cât se poate de clar că radicalizarea uh, există și este important ca, ea să, ca ei să îi se acorde o cât mai mare atenție. Ne vom baza pe trei elemente din declarația de la Paris din martie anul trecut educația pentru cetățenie, consolidarea uh, rolului uh, profesorilor și um, învățarea, educarea referitoare la mass media. În timpul acestor conferințe, um, profesorii vor putea face schimb de um, bune practici. Statele membre vor putea face același lucru. De asemenea, mi-aș dori ca statele membre să acorde multă atenție urmăririi rezultatelor a ceea ce s-a decis la mm, Paris. Asta am discutat și săptămâna trecută la Paris în ceea ce privește dialogul intercultural și educația. Ultima noastră prioritate este chestiunea migrației. În acest domeniu, Consiliul, Consiliul uh, va avea multă treabă. Vom încerca să facem schimb de opinii și de bune practici în ceea ce privește integrarea refugiaților. Acest subiect a fost discutat și sub președinție luxemburgheză. Având în vedere evoluțiile din ultimele luni, este cât se poate de important să continuăm să facem acest schimb de experiențe. De asemenea, nu trebuie să uităm că incluziunea socială este o miză esențială. Eu sunt convinsă că în rândul migranților. Sunt foarte multe persoane care vor putea contribui la societatea noastră, vor putea aduce o valoare adăugată societății noastre și Europei întregi. Doamnelor și domnilor, aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră pe acest subiect. Am încheiat cu chestiunea privind educația. Acum mă voi referi la cultură și mass media. Kunst, erfgoed en audiovisuele media. Arta, patrimoniul, Uh, presa audiovizuală exprimă până la urmă, ne exprimă pe noi ceea ce reprezentăm și apărăm noi și de asemenea ceea ce ne leagă în Europa. Dar se vede uh, dar uh, de asemenea exprimă și toate diferențele dintre noi. Este esențial ca bunurile culturale să fie accesibile tuturor cetățenilor europeni, indiferent de frontierele naționale. Președinția se va concentra în acest domeniu pentru vizibilitatea online și pe folosirea patrimoniului cultural european. La finele lunii iunie vom organiza o conferință în privința digitalizării uh, colecțiilor culturale. Această conferință va avea loc la Amsterdam, însă înainte de aceasta președinția ca urmare a, a va avea grijă ca concluziile Consiliului în domeniul, în domeniul cultural din 31 mai să fie puse în aplicare. T în domeniul patrimoniului uh, digital numeric um, avem deja pat europeană care reprezintă o colecție uriașă de conținut digital și profesioniștii din întreaga Europa s-au angajat în construirea acestei baze de date. Ne confruntăm cu mizele următoare. Astăzi trebuie să implicăm un public din ce în ce mai vast în acest uh, contact cu un conținut din ce în ce mai uh, vast, mai bogat, care se regăsește în europeană. Ori europeana trebuie să fie folosită din ce în ce mai mult. conținutul european poate fi exploatat și folosit în domeniul învățământului, spre exemplu. Vorbim despre această misiune uh, europea, uh, europeană, aceasta reprezintă una din misiunile principale ale mele în uh, decursul președinției Euro, uh, țărilor de jos. Trebuie să fie implicate mult mai mult uh, și organizațiile naționale dacă dorim ca proiectul european să poată merge mai departe. Apoi și finanțarea este importantă. Europeana depinde astăzi de subvențiile anuale din partea Uniunii Europene și, din, și de contribuțiile voluntare din partea statelor membre. Sperăm să ajungem la un model de finanțare mult mai durabil și să ajungem la acest lucru în, în, în uh, concluziile Consiliului. De altfel, sper că în decursul reuniunii din 31 mai Consiliul să ajungă la un acord în această privință. Sunt încântată să aflu că comisarul Oettinger a subliniat importanța pe care o acordă acestei chestiuni. Sunt uh, foarte curioasă să aflu care este și poziția dumneavoastră în această privință. Știu că European, uh, Parlamentul European s-a arătat foarte pozitiv în această privință la lansarea europeană și sper că veți păstra această atitudine și în următorii ani. Doamnelor și domnilor, iată-mă ajungând la cea de-a doua prioritatea noastră și anume media audiovizuală. Care sunt proiectele noastre în acest domeniu? Ei bine, Consiliul, ca și dumneavoastră, așteaptă propunerea Comisiei Europene pentru revizuirea directivei um, serviciilor din audiovizual. Cu siguranță această propunere nu va fi gata până în uh, primăvară. Până atunci vom avea discuții și dezbateri pe marginea revizuirii drepturilor de autor și pe strategia um, pieței uh, digitale interne. De asemenea, la începutul lui martie vom organiza o conferință pe politicile din audiovizual și aceasta va avea loc la Amsterdam. Accentul va fi pus pe schimburile de opere audiovizuale dincolo de granițele naționale. Îmbunătățirea acestor schimburi de filme europene, de uh, seriale, documentare și așa mai departe, constituie de mult timp una dintre prioritățile Uniunii Europene. Revoluția digitală dă o nouă dimensiune acestor politici. Societățile de radio există din ce în ce mai mulți actori pe această piață, Uh, serviciile de video on demand, uh, uh, rețelele de media sociale și așa mai departe. Și întreprinderile doresc să dezvolte din ce în ce mai multe strategii în domeniu. Iar noi, responsabilii politici, trebuie să reexaminăm din critic propriile noastre obiective în acest domeniu. în orice, oricare ar fi uh, rezultatele uh, discuțiilor la nivelul Consiliului, cu toții suntem conștienți de importanța culturii la nivel european. Cultura și mass media reprezintă fața, vocea și inima palpitândă a unei Europe libere și democratice. Eu sunt convinsă că această idee va, va rămâne una din ideile principale ale Uniunii Europene pe viitor. Și aș vrea să mă angajez din toate punctele de vedere pentru a asigura acest lucru. Doamnelor și domnilor, mă aștept cu nerăbdare să avem un uh, schimb de opinii în aceste privințe și ne urăz tuturor o bună cooperare pentru semestrul președinției țărilor de jos. Vă mulțumesc pentru intervenție și pentru propunerile făcute. Aceste propuneri corespund preocupărilor noastre și multe dintre subiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră au uh, fost uh, și uh, abordate de rapoarte ale noastre sau am organizat audieri pe temele respective, cum spuneam, multe diversitatea, cetățenia, educația, diversitatea culturală, dialogul intercultural și sunt multe alte uh, tematici la care țineți uh, foarte mult, un, un mai bun acces la patrimoniul cultural, uh, salvgardarea bunurilor culturale și această nouă provocare pe care o reprezintă universul virtual. Noi la Strasburg, cu ocazia penalei precedente, am adoptat tocmai un raport în ce privește uh, um, digitalizarea și spațiul unic digital și chiar și în ce privește imigranții, peste câteva uh, zile vom avea o audiere pe tema integrării imigranților. Am organizat de asemenea un atelier în ce privește prevenirea radicalizării o modernizare mai inclusivă a um, institutelor de învățământ superior a fost de asemenea un subiect de care ne-am ocupat, precum și internaționalizarea um, învățământului superior din Europa. Acum am să dau cuvântul colegilor, mai întâi câte trei minute pentru fiecare coordonator și câte două minute pentru ceilalți membri, ca să avem timp pentru uh, răspunsuri. Deci Seraia, mai întâi și apoi următorii. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că sunteți uh, prezenți astăzi aici și că ne veți uh, vorbi despre prioritățile președinției. Au fost uh, puncte care uh, sunt foarte importante și pentru noi. Aș dori uh, câteva uh, informații mai detaliate în ceea ce privește aceste priorități, pentru că este vorba de uh, subiecte pe care noi putem să dăm uh, sugestii, să coordonăm de la nivelul uh, Uniunii Europene, însă multe dintre aceste lucruri uh, sunt de competența statelor membre. Și mă întreb, având în vedere spectrul larg de subiecte pe care le acoperim în ceea ce privește evitarea radicalizării și altele, competențele de cele mai multe ori sunt la statele membre și mă întreb cu ce metode sau prin ce măsuri doriți să încurajați statele membre să facă mai mult uh, pentru asta, pentru că statele membre și-au arătat o disponibilitate foarte variabilă uh, de a aborda aceste subiecte. Abordarea mi se pare una bună uh, de educație și șomajul tinerilor și de uh, a vedea mai mult ce este nevoie pe piață, care sunt competențele și calificările necesare pentru a găsi un loc de muncă. Uh, educația însă fundamentală și cercetarea fundamentală nu trebuie să aibă de suferit uh, când este vorba de competențele generale. Noi am redactat un raport referitor de la cum uh, este tratată Uniunea Europeană în școli, cunoștințele europene, și așa mai departe. Nu numai noi putem să... Noi singuri nu putem să ne ocupăm de asta, depindem de statele membre. Și mi se pare important să se pună un accent pe asta, pentru că în momentul de față există un pericol mare ca Europa să, să se destrame și importanța Europei trebuie să fie clară fiecărui uh, cetățean, trebuie să fie predată și uh, elevilor Uh, și nu numai, deci în toate chestiunile de educație. Apoi, în ceea ce privește europeana, m-a bucurat faptul că vă interesează un sprijin pe termen lung al europeana. Noi întotdeauna la Parlamentul European, în ultimii ani, am tot spus uh, și ne-am declarat sprijinul uh, pentru asta, inclusiv în cadrul financiar multianual. Am încercat ceea ce nu este întotdeauna ușor și cu Consiliul, pentru că întotdeauna ni se spune uh, Cultura ține de statele membre, câți bani trebuie să prevedem în bugetul european pentru asta. Deci mă bucură că avem sprijinirea, sprijinul um, președinției uh, Consiliului, vom avea revizuirea cadrului uh, financiar multianual, deci mă bucură sprijinul dumneavoastră. Bine, Eura Petra. Mulțumesc, uh, Sabin. Petra Cameremet acum. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, mulțumim doamna ministru, vă mulțumesc și eu pentru prezența astăzi aici, pentru a ne prezenta prioritățile pentru uh, președinția dumneavoastră. Nu mă voi referi la toate subiectele, pentru că sunt foarte multe. Însă aș dori să mă refer la două lucruri. Ați subliniat încă o dată că cultura și mass media sunt o valoare în sine și că sunt necesare uh, pentru diversitatea și pentru funcționarea democrațiilor noastre. Uh, trebuie văzute ca mai mult decât o singură marfă, ci ca o necesitate pentru funcționarea democrațiilor noastre. Și nu pot decât să îmi exprim acordul cu ceea ce ați spus și nu pot decât să fac apel la noastră să Uh, spuneți cu aceeași claritate aceste lucruri și la Consiliu, pentru că în funcție de interlocutor, mai ales când vorbim cu politicieni din domeniul, din domeniul industrial sau economic, se pare că se uită acest lucru, mai ales când vine vorba de mass media, se iau în considerare mai degrabă implicațiile economice și politice și importanța pentru democrație și valoarea în sine uh, sunt uh, puțin uitate, mai ales în ceea ce privește diversitatea mass media, de exemplu. Deci aș dori să vă rog să comunicați aceste lucruri mai departe. Poate că nu în timpul președinției dumneavoastră, dacă s-ar putea, ar fi frumos, dar aș vrea să discutăm despre directiva privind audiovizualul. Cu siguranță se va întâmpla însă în acest an, chiar dacă nu în președinția dumneavoastră. Mi se pare un aspect foarte important și cred că la o revizuire a directivei privind uh, mass media nu trebuie să uităm asta. Și apoi convergența mass media nu trebuie să intre numai în domeniul sau văzute numai dintr-o perspectivă economică, ci și dintr-o perspectivă a democrației. Încă un punct. Știți probabil că aici în comisie și am subliniat de mai multe ori în mai multe rapoarte faptul că în 2018 am vrea să avem anul european al patrimoniului cultural. Știm că um, parțial în Consiliu există sprijin pentru această idee. Un astfel de an um, n ar însemna numai o valoare pentru noi, ci ar avea și un impact asupra ocupării, turismului, și asupra creșterii în Uniunea Europeană. Credem că un astfel de an ar, avea, ar putea fi un stimulent în acest domeniu. Însă, pe de altă parte, auzim că la comisie atmosfera nu mai este la fel de prietenoasă față de această idee și se, pune, se spune că toate astea n-ar prea avea nimic de a face cu uh, ocuparea și creșterea economică și noi nu suntem deloc de acord cu asta, mai ales pentru statele membre care deja se pregătesc uh, pentru activități uh, din 2018, uh, ar fi important să fie sprijinite din partea Consiliului și poate Consiliul își ia și inima din și ia și această decizie ca 2018 să fie anul patrimoniului. Cred că ne-ar fi foarte util. Mulțumesc, Petra. Acum Herga Trupel. Pe trei minute. Thank you. Um, yes, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea oferită astăzi de a vorbi cu dumneavoastră. Permiteți-mi să, întreb cu, să încep cu o întrebare în privința europeană. Acest proiect mă interesează foarte mult. Uh, Există două mari rapoarte pe europeană și m-aș bucura tare mult să se găsească o soluție pentru finanțarea europeană, o finanțare nu doar anuală, ci cu angajamente clare, cum că este vorba despre un proiect esențial al Uniunii Europene. Ar trebui să reiasă foarte clar că există un, comun, interes comun pentru finanțarea, finanțarea europeană din bugetul european cred că ar trebui să facă parte din revizuirea pe termen uh, mediu al cadrului financiar multianual. Există zvonuri în această privință, cum că s-ar putea să obținem acest lucru, dar ar fi foarte bine ca europeana să beneficieze de o astfel de finanțare. Apoi, în privința radicalizării, au, am organizat mai multe audieri pe această chestiune este foarte importantă educația religioasă în școli, dar o educație religioasă care să nu aibă neapărat de a face cu uh, confesiunile religioase. Trebuie ca elevii să afle cât mai multe despre toate religiile uh, prin intermediul uh, studiilor s-a relevat faptul că femeile musulmane au un rol foarte important în familie atunci când uh, realizează că există un, uh, o radicalizare din uh, partea copiilor lor. Știm foarte bine că salafiștii merg către o interpretare foarte rigidă a Coranului, iar femeile pot avea un rol foarte rodnic în combaterea acestor interpretări extrem de rigide a Coranului. De aceea este nevoie de mai multe programe uh, educative pentru a da mai multă putere femeilor și sper ca președinția olandeză să fie de altfel deschisă în această privință. Mulțum Mulțumesc, uh, Mircea Diacon, are cuvântul. Sorry. Ah, no, no. We have before, sorry, uh, Zranodievski and then Diacon, sorry. Just, uh, sorry, Mircea. Zranodievski întâi și apoi Diaconul. Un minut, vă rog. Mă bucur să vă pot ura bun venit printre noi astăzi. Am trei întrebări. În primul rând, uh, ministrul uh, am avut posibilitatea de curând să ați avut de curând posibilitatea să vă promovați uh, um, țările de jos în domeniul culturii pentru următoarele șase luni. Mi-aduc aminte că cu câțiva ani în urmă, guvernul olandez a hotărât să reducă foarte mult bugetul alocat culturii în țara dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă în timpul președinției aveți de gând ca acest buget să crească. Și apoi, în fine, o întrebare în privința continuării, în privința statisticilor și uh, utilizării pe care o dați acestor statistici în ceea ce privește valoarea economică a evenimentelor culturale și așa mai departe. Apoi, uh, eu cred că europeana are nevoie să se promoveze înainte de toate, să-și facă publicitate. Aveți de gând să organizați campanii publicitare în acest sens pentru europeana? Colega, eh, Mulțumesc, domnul Diaconu și apoi Judy Ward. Mulțumesc. Uh, doamna ministru, dați-mi voie să vă felicit în cuvinte foarte puține și extrem de clare, ceea ce e un lucru rar pentru un om politic. Ați atins toate problemele care ne preocupă și pe noi. Nu insist asupra niciunea, s-au vorbit și de Europeana și de Anul Cultural al Patrimoniului. Ne dorim lucrurile astea. Un singur lucru vreau să vă spun. Cred că ați sezizat perfect faptul că împotriva radicalizării, cu tot ce înseamnă ea, de la terorism până la imigrație, nu-i poți opune eficient niciun sistem de apărare, gen arme, servicii secrete, informații de orice fel, ci valorile europene. Valorile generale europene trebuie activate în acest spațiu, exact ca sistem de apărare. Ați înțeles perfect lucrul ăsta și vreau să vă felicit. Mulțumesc foarte mult! Un minut esatto. Un minut, bravo, un minut fix. Domnul Evans. Prego. Thank you very much. Thank you for your presentation. Um, I, I'm glad of the... Vă mulțumesc și mulțumesc că ați vorbit atât de clar despre radicalizare. Tocmai am avut un raport foarte bun în această după amiază în privința combaterii sărăciei uh, și uh, echilibrului între sexe. Cred că din cele spuse de dumneavoastră reiese o nevoie comună și anume implicarea uh, tuturor în lupta împotriva radicalizării. Trebuie să le vorbim acestor oameni pe limba lor și asta mm, uh, ca atare. Limbile minorităților și uh, Culturile minorităților sunt importante și trebuie sprijinite. Date fiind toate provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană deocamdată, cred că este cu atât mai important. Și aș vrea să știu, de altfel, cum aveți de gând să um, vă axați pe această idee timpul președinției dumneavoastră. Julie Ward are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, pentru faptul că ați pomenit de atâtea ori importanța dialogului cultural. Și eu am fost raportor pentru dialogul cultural uh, care a fost uh, votat săptămâna trecută, lucru de care suntem foarte mândri. Țin să subliniez faptul că am dorit ca raportul meu să îi vadă într-o lumină bună pe tineri și pe potențialul lor în, uh, pentru societatea noastră. Uh, oamenii nu sunt născuți să se urască unii pe alții. Am fost prezentă la o întâlnire în nord-estul Angliei, o întâlnire care poartă numele Euphoria, un fel de parlament al tinerilor, și a fost foarte interesant că anul acesta au lansat o campanie Uh, care se numește Educă și nu ur. Este vorba despre educația atât uh, oficială cât și neoficială care poate constitui o platformă pentru incluziunea tinerilor. Tinerii provin din um, fel și fel de medii diferite și doresc combaterea urii, combaterea urii la adresa celor cu dizabilități, la adresa persoanelor din comunitatea LGBTI Vă mulțumesc. Jimenez Barbat. Minister. Și între timp urme, urez bun venit și domnului ministru Van Rein, care a sosit printre noi. La olandesa de educație și cultură, por su discurso sobre ciudadanía europea. Vreau să... Na. Da. că a interesa particular. Țin să vă felicit, doamnă ministru, atât pentru uh, discursul dumneavoastră, cât și pentru proiectul european Cred că a avut deja loc o dezbatere europeană care a dus la crearea unei identități europene puternice. După ce am auzit diferitele comentarii, cred că trebuie să vedem cum pot fi puse la oaltă toate aceste povești uh, istorice diferite. Cum am putea să conciliem istoria noastră și istoria migranților care vin în Europa acum. Vă mulțumesc. Vicepreședinte la Comisiune Cultură. Doamna Zitova, cea de-al patrulea vicepreședinte al Comisiei Cult. Mulțumesc, bine ați venit, doamnă ministru. Știu că sistemul de educație din țara dumneavoastră este unul foarte interesant cu um, um un foarte bun, um, cu rezultate foarte bune în ce privește um, integrarea. Știu că președinția dumneavoastră a acordat foarte multă atenție educației. Ați vorbit și dumneavoastră despre o serie dintre aspecte, cele care um, vă preocupă în mod deosebit, dar vreau să știu, din toate aceste subiecte pe care le-ați pomenit, care dintre ele vor fi uh, Uh, de exemplu, abordate în cadrul unei conferințe, pentru că unele sunt controversate, ca de exemplu imigrarea, integrarea. Poate că ar trebui să încercați să, să convingeți statele membre să acorde mai multă uh, atenție acestor uh, tematici. Eu vă sfătuiesc să folosiți la maxim um, rapoartele pe care comisia noastră le-a redactat pe aceste teme. Iar în ce privește europeana, eu sper că veți, vă veți bucura de uh, sprijinul celorlalți membri ai Consiliului. Oricum, Republica Cehă este 100% pentru acest uh, proiect. Pentru că numai promovarea patrimoniului cultural european ne poate ajuta pe viitor. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Coster. Äh, Mulțumesc, doamna, uh, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. M-a bucurat foarte mult că ați numit ca obiectiv al activității dumneavoastră conceptul um, societății inclusive. Mi se pare un, un element esențial, mai ales să punem accentul pe participare prin educație. Nu este vorba de faptul ca refugiații Um, neapărat să, fie, să, să se adapteze, ci cum pot să participe la societate și aici educația joacă un rol esențial. Aș dori să spun câteva lucruri. În primul rând, Europa este um, caracterizată de o inegalitate socială foarte mare. Nu considerați că acest uh, lucru ar trebui luat în considerare și anume să vedem ce rol ar putea juca uh, Uh, educația pentru a elimina o parte din aceste inegalități sociale. Multe, uh, de multe ori vedem că persoane dezavantajate social sunt dezavantajate și în domeniul educației. Și vedem că de multe ori teroriștii sunt persoane care erau sărace atât economic cât și din punct de vedere social-politic, să spun așa. Și încă un punct, mi se pare important acest concept al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 formarea se încheie la 60 de ani și poate ar trebui să mergem mai departe de asta. Grazie. Luigi Morgano, prego. Eh, mulțumesc, Luigi Morgano. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Patru observații. În timpul introducerii dumneavoastră ați făcut trimitere la două conferințe. Una în ce privește competențele și alta în ce privește uh, um, studiile superioare. Uh, eu mă bucur că vor exista aceste două conferințe. Știm foarte bine care este problematica competențelor în Europa și că dacă nu va exista o mai mare apropiere între uh, pregătire și uh, cerințele de pe piața muncii, nu o să-i facem față pe viitor. Aș vrea să vorbesc și despre rolul pe care îl joacă alegerea, um, pregătirea, alegerea um, studiilor pentru uh, cariera de mai târziu și pentru posibilitatea de a se integra pe piața muncii. Există de asemenea o legătură între tema dialogului cultural și prioritățile pe care le-ați menționat în ce privește europeana. Atunci când există un dialog cultural, um, înseamnă că există și niște identități care doresc să dialogueze. Mai mulți colegi au făcut observații în această privință, dar oricum trebuie să vedem în ce măsură putem să folosim uh, um, dispozițiile în vigoare pentru ca europeana să devină o realitate și să uh, fie uh, funcțională. Aș vrea să mai spun că 2018 ar trebui să devină anul european al culturii. Știm care este uh, poziția Consiliului, eu cred că ar trebui să insistați și pe lângă Comisie, dacă Consiliul acum este convins. Mulțumesc. Thank you, uh, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Noi am spus deseori că trebuie să existe campanii europene pentru a promova uh, acele programe culturale finanțate din fonduri europene. Ca de exemplu acest program despre care s-a vorbit în raportul nostru votat în urmă cu câteva ore, a vorbit despre Uniunea Europeană la școli. Și mă întreb dacă n-ar fi bine să existe asemenea companii, uh, mai ales în Regatul Unit, unde știți că se va organiza un referendum. Cum credeți că ar putea să contribui să um, organiza un asemenea campanie? Mulțumesc. Domnul Gramaticakis este ultimul. Un minut. Mulțumesc! Mă bucur că doamna ministru a fost exhaustivă și succintă. Sunt ferm convins de faptul că președinția olandeză este hotărâtă să facă tot ce poate pentru a promova sectorul educației. Din păcate, Comisia Europeană nu este la fel de motivată precum președinția prin rotația Consiliului. Eu nu am senzația că la Comisia Europeană cultura are um, aceeași importanță precum uh, în ochii președinției olandeze. Aveți un punct de vedere personal în ce privește toate aceste proiecte care acum sunt în uh, um, care au fost suspendate în ce privește uh, um, cultura programele care deja um, au avut succes, ca de exemplu Erasmus, sunt acum confruntate cu nenumărate dificultăți. Nu v-ați gândit cum ați putea să facilitați să funcționeze aceste programe pe viitor? Mulțumesc tuturor colegilor. Mă uit către doamna ministru, vedeți uh, că propunerile dumneavoastră au suscitat mult interes și am să vă dau cuvântul ca să puteți să răspundeți, deși nu cred că veți putea să răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Avem doar câteva minute la dispoziție pentru că colegul dumneavoastră, ministru, deja uh, este prezent. Mulțumesc. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, mi-au fost puse multe întrebări. Am să încerc să răspund uh, grupat. Cred că mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre rolul crucial pe care îl joacă educația. Educația este condiția sine qua non pentru ca viitoarele generații să fie Uh, formate în spiritul solidarității. Învățământul este crucial pentru viitorul Europei, mai ales pentru a lupta împotriva inegalităților din societățile noastre. Există de altfel nenumărate politici în această privință și nenumărate programe, precum uh, um, Education and Training Monitor. La Consiliu noi avem o poziție foarte clară și răspicată în această privință și am spus că trebuie să existe um, o punte între procedura semestrului european și promovarea culturii europene. Uh, cultura în Europa este la fel de importantă precum politica um, industrială în Europa. De, de ce să nu vorbim despre valorile noastre? Ce înseamnă acest lucru? Dialogul social trebuie să fie respectat și eu cred că uh, liderii politici au un rol însemnat de jucat. Putem să cerem multe sectorului educației, dar nu putem să cerem totul. Noi, cetățenii, oamenii politici, trebuie să ne asumăm răspunderea care ne um, revine în ce privește promovarea uh, dialogului, dialogul intercultural, dialogului interreligios, dialogului social. Trebuie să învățăm pe tineri că ceea ce uh, îi uh, interesează uh, poate să le folosească mult pe viitor și că trebuie tot timpul să fie deschiși către ceilalți. Există întotdeauna instrumente pentru a atinge aceste obiective, obiective care sunt foarte juste, dar nu mă gândesc numai la Erasmus sau Erasmus Plus, există și alte metode, ca de exemplu metoda coordonării deschise avem de asemenea programul IT 2020 care a fost revizuit deja în luna noiembrie. La Consiliu există și posibilitatea de a da un impuls politic anumitor programe. E adevărat că nu e vorba despre niște uh, decizii obligatorii, dar totuși anumite state își iau angajamentul și acest lucru este deja uh, binevenit. Oricum, la Consiliu trebuie să avem ocazia, trebuie să avem curajul de a purta dezbateri, chiar și pe subiectele cele mai dificile. Mulți dintre dumneavoastră au menționat provocarea ureașă pe care o reprezintă radicalizarea. Da, eu cred că prima misiune a tuturor profesorilor, a tuturor învățătorilor, dar și una dintre misiunile uh, Consiliului este să se vorbească despre subiectele cele mai dificile, cele mai sensibile și pot să vă garantez că noi, președinția olandeză, um, nu ne vom da la o parte de la această um, misiune. Lupta împotriva inegalităților, deja am menționat-o, una dintre uh, doamnele deputate a vorbit despre abordare pozitivă, despre incluziune Pot să vă spun că și eu de fiecare dată când mă adresez tinerilor, vreau să am un discurs pozitiv și fiind ministru pentru educație, am ocazia să mă întâlnesc cu foarte mulți tineri, cu tineri care au idei, care sunt plini de, de imaginație, de entuziasm și eu întotdeauna le arăt că Europa are multe uh, lucruri bune pentru ei și că ei trebuie să profite de toate oportunitățile. Însă, așa cum vă spuneam, Uh, la Consiliu vrem să discutăm și despre lucrurile uh, ușoare, dar și despre cele dificile. Iar în ce privește radicalizarea, la Consiliu se va vorbi despre acest fenomen. Doamna Trupă a spus că trebuie să ținem cont de poziția femeilor în toate aceste dezbateri. Da, sunt pe deplin de acord. Sper sincer că uh, exemplele bune, um, practicile bune pe care am să îi rog pe colegii mei să le prezinte vor servi de exemplu rolul pe care îl joacă femeile poate să fie un asemenea exemplu pozitiv. Cooperez cu colegul meu, secretarul de stat Van Rey, pe care uh, îl veți asculta peste câteva momente și care se ocupă de politica pentru tineret. Eu personal mă concentrez asupra uh, sectorului educației. Declarația de la Paris a fost de astfel o declarație a ministrilor de învățământ. Și oricum, nu ne ocupăm numai de cadrul pur școlar, e vorba despre ajutorul acordat tinerilor, despre răspunderea familiilor, multe alte aspecte care merg dincolo de sectorul educației. Sunt de acord cu toți cei care spun că învățământul este important în lupta împotriva radicalizării, așa cum spunea domnul Deaconu de altfel, dar nu este suficient. Nu putem să lăsăm să apese uh, greutatea tuturor dificultăților uh, societale pe umerii uh, profesorilor sau a um, educației. Nu, trebuie să respectăm competențele naționale și în același timp trebuie să învățăm din experiențele unora și altora în, um, în momentele în care s-au confruntat cu asemenea situații dificile. Politica de tine, pentru tineri dialogul interreligios, formarea forțelor polițienești, toate aceste aspecte merg mână în mână. Ce înseamnă acest lucru? Și uh, mă adresez doamnei Van Rat. Trebuie să recunoaștem diferențele culturale, dar Trebuie să putem să dezbatem liber despre ele. Trebuie să găsim numitorii comuni și trebuie să punem accentul pe uh, interculturalitate. Doamna Jimenez a vorbit despre fluxurile migratorii și aici spun că nu trebuie să evităm dezbaterile cele mai dificile. Fluxurile migratorii pot să fie uh, motiv de tensiuni, însă poate că venirea acestor imigranți ne permite să înțelegem mai bine întregul proces intercultural. Oricum, legăturile care se stabilesc între noi și imigranți și refugiați trebuie să fie consolidate. de Dialogul intercultural rămâne o prioritate a Consiliului pentru toată perioada 2015-2018. Zijn eh, Au mai fost adresate mai multe întrebări referitoare la cultură eh, din partea domnului Morgano, de exemplu. Întrebări referitoare la anul european al patrimoniului cultural. Ce pot să vă răspund în ceea ce privește țările de jos? Următorul lucru. În noiembrie, Consiliul a solicitat Comisiei să vină cu o propunere de an european al patrimoniului cultural. Dacă am înțeles bine, Comisia va uh, face un bilanț al an, anilor europeni uh, în general pentru a vedea dacă funcționează acest sistem și dacă va continua cu acest program uh, Um, va fi luată în considerare și această propunere și noi o vom, noi o vom susține. Acum, europeană. Um, mă bucură să aflu că mai mulți dintre dumneavoastră au uh, subliniat importanța acestui program. Mulțumesc și doamnei Soidrova pentru ceea ce a spus referitor la contribuția președinției cehe la europeană. Am discutat despre europeana cu uh, mai multe părți interesate și am senzația că mulți colegi sunt de acord cu mine și consideră că a venit momentul să facem lucrurile să se miște în ceea ce privește europeana, ca să nu riscăm să pierdem ceea ce am obținut până acum. Deci, vă mulțumesc uh, pentru sprijin. Mă uit și către doamna uh, Trupel și domnul uh, Stroievski. Aveți dreptate când subliniați importanța finanțării europeană. Bineînțeles, um, atât statele membre cât și Uniunea Europeană trebuie să uh, participe. Și eu voi face tot ce pot pentru a avea concluzii ale Consiliului pe acest uh, subiect. De asemenea, aș dori să spun că sunt uh, că țin foarte mult la ideea de a comunica mai mult referitor la europeană. Trebuie ca cetățenii europeni să se recunoască mai mult în europeană. Avem un uh, proiect uh, pilot uh, foarte bun referitor la primul război mondial. Poate fi un exemplu bun pentru viitor. De asemenea către domnul Zdrodoevski privind programul cultural neerlandez avem un program cultural la Bruxelles, la Amsterdam și în alte capitale europene. Avem uh, și clădirea Europei la Amsterdam, în care se derulează o serie întreagă de conferințe, o clădire construită de arhitecți uh, neerlandezi uh, cu opere de artă a unor artiști neerlandezi. Nu pot decât să vă invit să vizitați această clădire pentru a profita de oferta culturală a țărilor de jos. Și pot să vă spun că și noi am uh, a trebuit să suportăm o serie întreagă de um, reduceri um, și de economie în ultimii ani, însă am reușit totuși să menținem toate aceste elemente. Doamnă președinte, sper că v-am răspuns la cât mai multe, că sper că am răspuns la cât mai multe din întrebările ce mi-au fost adresate. Nu am putut să răspund la toate. Știu foarte bine că această reuniune este prima dintr-o serie întreagă ce vor avea loc în, în următoarele șase luni. Sunt conștientă de faptul că educația și cultura joacă un rol fundamental uh, pentru a apăra valorile europene pe care atât de mulți dintre dumneavoastră le-au menționat. Poate cultura, mai mult ca alte subiecte, arată ce avem în comun în calitate de europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Voi lua în considerare tot ceea ce mi s-a spus astăzi pentru a detalia și mai mult subiectele pe care le vom discuta la Consiliu și într-un cadru mai puțin formal. Thank you so much. Grazie. Thank you so much. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru aceste angajamente atât de importante. Cred că merg în uh, sensul lucrurilor importante pentru noi. Încă un mesaj legat de, de prevenirea radicalizării și nu numai. Noi am redactat un raport ce ține de accesul la educație a copiilor care trăiesc în taberele de refugiați este ceva esențial. Este vorba de a folosi mijloacele pe care le avem pentru a pune la dispoziție uh, programe pentru acești copii. Este, există și această idee a coridorului educațional. Este vorba de a permite mm, acestor tineri, uh, proveniți mai ales din Siria, să vină să studieze în universitățile noastre sau, de exemplu, să urmărească cursuri la distanță. Cred că președinția neerlandeză oricum acordă multă atenție acestui subiect și ar fi interesant, ar fi important dacă ar putea să ne sprijine. Apoi, există și chestiunea anului 2018, an al patrimoniului european. Am transmis o scrisoare la care încă nu am primis, primit un uh, răspuns. Gato. Ce una și sper că președinția dumneavoastră măcar ne va da un răspuns. Există această presiune din partea industriei audiovizualului, din partea actorilor, din patrimoniul cultural și știind că acum uh, Europa trece <clears throat> deci, pentru un moment de criză, avem nevoie mai mult ca niciodată de valorile care sunt uh, întruchiparea solidarității și a bogăției noastre culturale. Mulțumesc, da, pot să vă răspund la uh, întrebările dumneavoastră ce privește prevenirea radicalizării. Uh, I'm very looking forward to... Eu aștept foarte mult uh, contribuția dumneavoastră ca comisie și să văd cum putem folosi în uh, experiența noastră în ceea ce vom face noi. Uh, avem și o uh, conferință online privind educația <coughs> deschisă, care de multe ori este um, educația universitară, dar poate fi folosită și în alte scopuri. Formarea de-a lungul întregii vieți, formarea vârstnicilor, dar și formarea migranților și refugiaților. Deci, uh, da, suntem uh, la curent și vom acorda atenție acestui subiect. Mulțumesc uh, foarte mult, spune doamna președinte. Acum am să îl rog pe domnul ministrul al sportului, secretar de stat pentru sănătate, bunăstare și sport, Martin Van Rijn, să mi se alăture aici la podium. To come here.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 And so, dear colleague, we have also only half an hour. Dragi colegi, mai avem numai jumătate de oră pentru această dezbatere foarte interesantă în ceea ce privește sportul. Sper că veți rămâne alături de noi pentru această audiere atât de importantă. Și voi trece la italiană, dacă îmi permiteți. Urăm bun venit domnului subsecretar de stat pentru sănătate, bunăstare și sport E interesant că în mandatul dumneavoastră există aceste trei competențe. Știu că președinția olandeză deja a prevăzut evenimente importante, mai ales unul la Haga la mijlocul lunii martie și de asemenea o conferință în ce privește sportul care va coincide cu plenarea de la Strasburg este întotdeauna o problemă pentru că noi nu putem să participăm la eveniment uh, atunci când are loc în același timp cu plenara. Nu o să putem participa, dar ne interesează rezultatul. <clears throat> Practicarea sportului și educația prin sport sunt foarte importante pentru că putem să prevenim mai multe probleme de sănătate, este un subiect foarte important. Președinția dumneavoastră a Uh, vorbi și despre problema transparenței și a integrității în domeniul sportului. Cu atât mai mult cu cât sportul reprezintă și un uh, sector cu mare potențial economic. Ne interesează foarte mult ideile dumneavoastră, vrem să știm unde vor avea loc aceste evenimente și ne place foarte mult că vorbiți despre uh, protecția drepturilor omului în um, contextul mandatului președinției dumneavoastră. Vă dau cuvântul și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Aveți cam 10 minute la dispoziție și după aceea o să încercăm cu toții să punem întrebări scurte. Vă rog. Thank you, Chair, and thank you, dear members of the committee. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, stimați membri ai acestei comisii, vă mulțumesc pentru invitație și pentru posibil, posibilitatea de a vă prezenta agenda și prioritățile în domeniul tineretului și sportului uh, sub președinție neerlandeză. După cum um, s-a discutat deja, cu toții suntem șocați de atacurile din noiembrie în Paris, la 10 luni după atacurile Charlie Hebdo în același oraș. De asemenea, am trăit um, experiențe similare în uh, Bruxelles. Cu toții suntem îngrijorați de um, faptul că ISIS și Daesh au un, o amploare din ce în ce mai mare și suntem speriați de extremismul lor violent. Este clar că trebuie să facem ce putem pentru a combate acest fenomen. S-au luat multe inițiative la nivel european pentru a aborda aceste probleme urgente, însă avem nevoie și de o soluție pe termen lung. Iar aici considerăm că cuvântul cheie este prevenția. Avem nevoie de securitate și justiție pentru a împiedica atacurile. Trebuie să prevenim um, ca societățile noastre să fie luate ostate, ostatece de extremismul uh, violent, dar trebuie mai ales să prevenim radicalizarea. Radicalizarea sau prevenirea extremismului violent uh, ne privește pe toți și este mm, prima în lista priorităților noastre evenimentele recente subliniază că există o nevoie urgentă de mai bună cooperare între statele membre, nu numai în ceea ce privește politica de securitate, schimbul de, de informații și justiție, dar mai ales și pe subiectul incluziunii uh, oamenilor, pentru că radicalizarea de multe ori începe la o vârstă fragedă. Prezenția neerlandeză ar dori să acorde preven... Um, o importanță cât mai mare prevenției radicalizării, Uh, prin implicarea tinerilor uh, la nivel transsectorial. Radicalizarea, ce poate duce la extremism violent, este o problemă care apare în rândul tinerilor din orice fel de contexte culturale. Noi considerăm că tinerii sunt ok pentru prevenirea acestui fenomen. După cum s-a vorbit în raportul comun al Consiliului și al Comisiei privind implementarea noului cadru de cooperare europeană în domeniul tineretului, este nevoie de o abordare transsectorială este nevoie de o comunitate pentru a crește un copil și este nevoie de o, tot de o comunitate pentru a împiedica un tânăr să, uh, de, să se radicalizeze uh, și să devină un extremist. Este important ca comunitatea să își mențină un contact strâns cu tinerii. De asemenea, tinerii trebuie să se vadă ca o parte a comunității. În timpul președinției luxemburgheze, am căzut de acord asupra importanței muncii cu tinerii pentru a obține asta. Prezența unor lucrători specializați în uh, cartiere va, joacă, poate juca un rol esențial în acest sens. Sportul, uh, activitățile voluntare și culturale pot fi instrumente utile pentru a îi atinge pe tineri. Tinerii uh, lucrătorii cu tinerii trebuie să folosească atât instrumente uh, de la persoană la persoană, cât și online pentru a-i atinge pe tineri, pentru că și uh, mai ales uh, online este important pentru că ISIS este cunoscut ca pentru recrutarea sa online. Dar este important să se lucreze cu tinerii Uh, și ca, ca lucrătorii să fie vizibili în, uh, în cartierele vulnerabile. Asta va permite crearea de relații cu tinerii De asemenea, cred că este nevoie de o abordare uh, transsectorială, de o legătură între școli, familii, biserici și moschei. împreună cu colega mea cu care tocmai ați discutat, dorim să investim uh, pentru a crea o abordare transsectorială între munca cu tinerii, uh, îngrijirea tinerilor, educație și politică socială. În timpul președinției noastre am vrea să mergem cu un pas mai departe, explorând posibilități uh, și făcând schimb de bune practici. Vom acorda atenție specială declarației pentru promovarea cetățeniei și a valorilor comune de libertate, toleranță și nediscriminare prin educație. Declarație semnată de ministrii de educație pe 17 martie 2015. Această declarație este baza pentru abordarea transsectorială și oferă orientare referitor la cooperarea la nivel european pentru a preveni radicalizarea și pentru a promova spiritul de cetățenie în, în rândul tinerilor am descoperit că există multe bune practici și multă experiență în statele membre pe care le putem partaja. Viitorul Europei este miza și cu toții știm asta, dar așa știm și pentru ce luptăm. Bineînțeles, prevenirea extremismului violent are nevoie de mai mult decât asta. Munca, educația, securitatea și politica pentru tineret sunt toate elemente cheie, dar trebuie să meargă mână în mână. Cu toții așteptăm Spune răbdare să cooperăm cu dumneavoastră și cu toate părțile interesate pentru a vedea cum putem face progrese în lupta împotriva extre extremismului violent. Prezenția va uh, stabili ca prioritate combaterea radicalizării și marginalizării tinerilor și are ca obiectiv să redacteze un set de concluzii ale Consiliului privind prevenirea radicalizării în vederea adoptării uh, lor pe 30 mai 2016. De asemenea, sănătatea mentală și bunăstarea tinerilor, mai ales în anumite regiuni ale Europei, este amenințată. Și va trebui să luăm câteva măsuri și în acest sens. Câteva observații privind dialogul uh, structurat. Este important ca tinerii să simtă că să fac parte dintr-o comunitate. Acest lucru este valabil pentru toți tinerii. Este deci important ca pol oamenii politici să aibă o relație strânsă cu tinerii. Președinția neerlandeză consideră dialogul structurat o, um, un instrument foarte bun pentru a, a avea un contact cu tinerii și a obține informații despre situația reală. În cadrul uh, dialogului structurat al Uniunii Europene în domeniul tineretului, Noul trio al prezidențiilor al țărilor de jos, Slovaciei și Malte vor lucra la prioritatea tematică pentru perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2017. Tema generală va fi să permitem tuturor tinerilor să se implice într-o Europa diversă, conectată și inclusivă. Pregătiți pentru viață, pregătiți pentru societate. În timpul acestor 18 luni, acest subiect va fi discutat în cadrul dialogului structural și uh, în cadrul unor conferințe pentru tineret la nivel european. Cel mai important eveniment din acest dialog structural, structural va fi uh, conferința uh, de tineret europeană ce va avea loc între 5 și 7 aprilie 2016 în Amsterdam. În ceea ce privește sportul, voi începe cu meciurile aranjate, cu blaturile. Um, este, mă voi referi la uh, chestiunea nerezolvată a um, semnării de către Uniunea Europeană a Convenției Europene privind aranjarea meciurilor. Din păcate, statele membre nu au putut ajunge la un acord. Președinția neerlandeză are intenția să organizeze o reuniune cu Consiliul și cu statele membre pentru a facilita o aderare la un, a Uniunii Europene la această convenție. Pe baza planului de lucru uh, pentru sport 2014-2017 și nevoia de a proteja sportul de diferitele tipuri de exces, președinția olandeză se va uh, concentra asupra subiectului integrității în sport. Acest uh, subiect uh, se bucură de atenția dumneavoastră um, de plină și comisia dumneavoastră și dorim să vă mulțumim pentru asta. După cum știți, sportul are foarte multe, reprezintă multe valori pozitive, precum plăcerea, mândria, performanța și contribuția sa la bunăstare și sănătate nu trebuie să fie subestimate. De aceea, integritatea, transparența și buna guvernanță sunt instrumente cheie în promovarea sportului. Ca organizații guvernamentale am dorit să sprijinim mișcarea Uh, sportivă pentru a face proces, um, progresele necesare către un fair play democratic și financiar. Ne bucură um, gura de aer proaspăt adusă de Thomas Bach după ce a preluat președinția Comitetului Olimpic Internațional. În comparație cu evoluțiile negative din trecut, agenda olimpică 2020 este clar un punct de turnură subliniază valorile și principiile pe care le considerăm noi importante. Considerăm că o abordare comună în Uniunea Europeană a adus o valoare adăugată pentru promovarea integrității, transparenței și bunei guvernanțe în sport. Evenimentele sportive majore sunt un exemplu de parteneriate public-private și de aceea ar trebui să includă și autoritățile naționale și locale, precum și federațiile naționale și internaționale de sport. Pentru a obține asta, țările de jos și președinția vor, uh, încerc, vor uh, intenționa uh, să obțină o declarație politică privind integritatea în sport. Concluziile Consiliului vor fi pregătite concentrându-se pe licitații și pregătirea, organizarea și moștenirea lăsată de marile evenimente sportive. Vom coopera strâns cu lumea sportivă în acest sens. Apoi, dopingul. Și acesta este o amenințare la integritatea sportului. În ultimii ani au avut o serie întreagă de scandaluri în uh, domeniul atletismului, dar și ciclism și în altele. În domeniul antidopingului este important ca Uniunea Europeană să aibă o voce puternică. Președinția țărilor de jos va pregăti poziții coordonate ale Uniunii Europene uh, Uh, față de activitățile VADA și a Consiliului Europei. Pozițiile Uniunii Europene vor fi prezentate de reprezentat, vor fi prezentate de reprezentanții Uniunii Europene în fundația VADA, uh, Agenția Mondială împotriva dopingului. Președinția neerlandeză va organiza o conferință antidoping împreună cu părțile interesate relevante. Această conferință va vorbi despre amenințările dopingului și va, încerc, va uh, fi un, și un efort de conștientizare. Împreună cu uh, Comisia Europeană am pregătit pentru 9 și 10 martie 2016 Forumul European al Sportului la Haga, în țările de jos acest forum este organizat de Comisia Europeană și Comisia mi-a promis că membrii Parlamentului vor fi invitați. Doream să vă, inter- să vă informez. Pe 10-11 martie, în urma forumului, va avea loc reuniunea DigiSport, iar apoi Consiliul referitor la sport este planificat pentru 31 martie. Un dialog structurat între părțile interesate din domeniul sportului va fi organizat în aceeași zi în Bruxelles. Și de asemenea vom organiza o conferință antidoping în Amsterdam pe 15 iunie 2016. Dați-mi voie să închei cu un mesaj clar. Sportul este o sursă foarte bună de divertisment, dar numai dacă jocul este uh, caracterizat de fair play. Asta se aplică atât atleților, cât și antren- sportivilor, cât și uh, antrenorilor. Dar este valabil și pentru consiliile de uh, management, pentru organizațiile sportive și guverne. Mulțumesc. Mult preciso. Vă mulțumesc pentru această intervenție foarte la obiect. E extrem de interesant să auzim ce aveți de spus în privința angajamentelor președinției olandeze. Sportul este într-adevăr un instrument de integrare și de prevenire a radicalizării care poate da un sentiment de apartenență și de identitate pozitivă tinerilor. Ați vorbit despre declarații politice în privința integrității sport, în sport, cu care suntem întru totul de acord. Și apoi și în ceea ce privește convenția privind meciurile aranjate, uh, Uh, și faptul că încă nu a fost semnată de toate statele membre, într-adevăr este foarte important ca aceasta să fie până la urmă semnată. Lupta împotriva dopingului este de asemenea foarte importantă. Acum, problema este că multe dintre evenimentele organizate de dumneavoastră se suprapun cu săptămânile de plenară în Strasburg. Vom încerca să ne descurcăm. Îi dau cuvântul acum. Vetei care a fost campioană de handbal, deci e o specialistă în domeniul performanței în sport. Domnului Venta, mă scuzați. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, e un subiect care mi este foarte drag, și anume sportul. Iar uh, dopingul, de asemenea, este un subiect extrem de important. Uh, numirea domnului Thomas Boch este și, în opinia mea, o hotărâre foarte, foarte bună, o numire a sa la cârma CIO. Uh, de prima oară de la crearea Parlamentului, în sfârșit s-a creat și un uh, intergrup consacrat sportului, ceea ce e bine. Dar nu aș vrea să vorbesc doar despre sport, ci și despre, despre integrare, integrarea imigranților. Am organizat o întâlnire pe acest subiect și am vorbit despre un tânăr afgan care s-a simțit acceptat în Europa. Da, problema integrării imigranților este una care va căpăta din ce în ce mai multă importanță în uh, anii următori. Ați vorbit despre sport și valorile sale și despre, despre un sport, importanța unui sport curat. Ehm, știm care au fost scandalurile din ultima vreme din FIFA, din UEFA ehm, și este foarte interesant să urmărim uh, alegerile din uh, forurile de conducere al acestor uh, instituții ale sportului. Să nu uităm că în Europa sportul nu înseamnă doar Uh, dezvoltare individuală, ci înseamnă și un uh, fenomen economic uriaș. În țara mea au loc, are loc acum campionatul uh, de mondial de handbal, iar turiștii și vizitatorii care vin în Polonia participă atât la viața sportivă cât și la viața economică până la urma țării. Și e clar că avem multe de învățat unii de la alții prin intermediul sportului. Doamna Trupel, da, foarte pe scurt, aș vrea să vorbesc despre tineri și prevenirea radicalizării. V-aș da un singur exemplu din Germania. Este vorba despre un cetățean uh, arab din Israel care lucrează uh, cu tinerii din Germania pentru prevenirea radicalizării sau pentru deradicalizare. A spus că vreți să sprijiniți aceste inițiative. Este foarte bine să vedeți exemple de bune practici din statele membre pentru a vedea exemple concrete de pe teren și să vedeți ce s-a făcut în ultimii ani pentru uh, împiedicarea tinerilor de a se orienta către jihad. Doamna Boxcorn, uh, vicepreședinte a Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește strategia 2013-2015, uh, voi pregăti un raport în, această, în acest domeniu în privința uh, tinerilor din Europa. Mă bucur să pot constata că pentru președinția neerlandeză, tineretul reprezintă o prioritate. Mă bucur de asemenea să văd că vă veți concentra practic pe tinerii din societățile noastre. Cred că accesul la educație este extrem de important pentru a asigura că toți tinerii își vor, își vor găsi un loc de muncă. M-am bucurat de asemenea să aud că considerați comunitățile locale au un um, rol extrem de important în acest domeniu, precum și um, că acordați importanță tuturor mediilor pe care le frecventează acești tineri, că fie că este vorba despre școli sau despre biserici, moschei și așa mai departe. Într-adevăr, și eu cred că comunitățile locale uh, și instituțiile cu care au de-a face tinerii au un rol extrem de important în deradicalizare și prevenirea acesteia. Accesul la cultură este unul de cea mai mare importanță și sper ca toți cei care provin dintr-un grup minoritar să își poată păstra însă legăturile cu um, comunitatea lor de origine. Nu vorbesc despre, doar despre minoritățile, despre imigranții care sosesc acum în Europa, ci și despre minoritățile istorice ale Europei. Aș vrea să știu care sunt planurile dumneavoastră pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și cum i-am putea ajuta pe tineri prin intermediul sportului. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acestea vin spuse, voi da cuvântul domnului secretar de stat. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a răspunde domnului Venta, permiteți-mi să mulțumesc intergrupului sport din Parlamentul European pentru faptul că au uh, preluat această chestiune pe ordinea lor de zi 24 noiembrie a avut loc o um, întâlnire foarte importantă în care s-au subliniat exemple de bune practici din, din state membre și s-a vorbit foarte mult despre uh, modul în care pot fi integrate aceste uh, comunități. Avem uh, o serie de inițiative, precum am spus, în domeniul sportului. M-a impresionat exemplul dumneavoastră a tânărului african, spune vorbitorul. și de faptul că se, acesta s-a integrat mai ușor în societatea europeană, tocmai prin intermediul sportului. Da, există povești minunate de integrare și acestea trebuie să fie făcute cunoscute și, ca, și trebuie să fie folosite pentru, uh, pentru viitor, pentru a crea alte povești de succes. Doamnă Trupel, uh, Uh, da, cred că uh, cartea pe, despre care vorbeați uh, pare una foarte bună și vă promit că o să o citesc. În, în discuțiile cu, colegiul, cu colegii din domeniul integrării am descoperit întotdeauna că e foarte greu să creionezi o, o politică care să ia în calcul o abordare integrată. E foarte greu să faci asta la nivel național deja, dar rămite la nivel internațional. Și uh, abordarea integrată trebuie să fie folosită pentru a ne asigura de succes oricât de greu ar fi, depus, ar fi depus în aplicare și asta cu toții știm în toate statele membre. Dar este cu atât mai important să facem schimb de bune practici în acest domeniu. Doamnă Boxer, vă mulțumesc pentru sprijinul uh, la adresa priorităților președinției. Uh, într-adevăr, comunitățile ar trebui încurajate, valorile lor ar trebui încurajate, pentru că, într-adevăr, marea putere a Europei este că nu are o cultură unică, ci o diversitate culturală în adevăratul sens al cuvântului. În ceea ce privește șomajul, sprijinim uh, competențele pe, via, pe tot parcursul vieții. În Consiliul că urmărim același, uh, același uh, scop, dar vrem să reunim la oaltă pe toți miniștrii din domeniu, deci miniștrii sportului, ai educației, ai ocupării. Încă o dată vă mulțumim pentru sprijin și sperăm să avem uh, progrese cât mai însemnate în domeniu. Stato molto esoriente, molto... Mulțumim, domnule ministru, a fost foarte complet și foarte interesant. Știind ce au spus colegii și ce ați spus și dumneavoastră, ce se întâmplă după declarația de la Paris, mi se pare foarte important să dau cuvântul reprezentantului Comisiei și îi mulțumesc de astfel pentru prezență și la următoarea întâlnire pe care o să avem cu domnul comisar, vom menționa faptul că după declarația de la Paris ar trebui să existe o inițiativă a Comisiei care să ilustreze într-un mod transversal și holistic toate inițiativele care există în domeniul educației, sportului, a um, integrării prin sport. Deci mi se pare că ar trebui să existe o asumare, o asumare a responsabilităților politice pentru că altfel acest subiect riscă să fie dat uitării și sper să putem conta pe sprijinul președinției olandeze în această privință. Oricum și doamna ministra educației și dumneavoastră v-ați exprimat sprijinul și vă mulțumim anticipat. O să mai avem ocazia să lucrăm și sper să ne revedem pe 10 martie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Just the last uh, information. Allora, first of all, next meeting will... O ultima informare. Următoarea reuniune va fi pe 17 februarie, întreaga zi și joi 18 februarie până la 12.30, începând cu ora 9. Mulțumesc foarte mult uh, și interpreților, spune doamna președinte. Și acum am să rog pe cei care nu au dreptul să rămână la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala. Uh, we have the in the in camera the coordinators meeting, and so other person people as, as warmly <laughs> pray to leave the the room.